Dear colleagues, probably. Dragi colegi, putem să reluăm uh, lucrările și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume audierea candidatului la poziția de director executiv a Agenției Europene pentru Medicamente, Știți că după procedura de selecție, domnul Guido Rasi a fost numit director executiv al agenției. Pe 16 noiembrie 2011 pentru un mandat de 5 ani, însă Știți că în timpul acestei perioade de 5 ani au existat uh, ceva probleme și acum trebuie să redemarăm întreaga procedură. Consiliul de administrație al agenției a numit, l-a numit pe domnul Rasi pe 1 octombrie și acum noi trebuie să organizăm această audiere și să aflăm care este poziția domnului Rasi și să putem să-i adresăm întrebări. Vă explic care va fi uh, modul de organizare. Audierea va dura cam două ore. O să-i dăm ocazia să facă o prezentare de vreo trei minute. Ulterior, sesiunea de întrebări și răspunsuri, un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns, 45 de secunde suplimentare dacă se pune o întrebare suplimentară și un minut pentru răspunsul corespunzător. După care, domnul Rasi va beneficia de maxim 5 minute ca să facă observațiile finale și după aceea vom avea o întâlnire cu ușile închise ca să putem să deliberăm. Începem dând cuvântul domnului Rasi, astfel încât să ne facă discursul introductiv. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Este o plăcere să mă aflu la Bruxelles și la Parlamentul European din nou Dați-mi voie mai întâi să vă adresez mulțumiri dumneavoastră tuturor pentru faptul că m-ați încurajat, mai ales în ultimul an care mi s-a părut atât de lung. Mă bucur că am ocazia astăzi să vă prezint care este viziunea mea pentru Agenția Europeană de Medicamente și pentru sistemul de autorizare a medicamentelor în Uniunea Europeană. Îmi pasă foarte mult de acest subiect au loc transformări majore ale sistemului de um, autorizare a medicamentelor și um, elaborarea medicamentelor. Este poate transformarea cea mai mare pe care am văzut-o eu în cei 35 de ani de carieră mm, în calitate de medic, de cercetător și de membru al unei echipe de reglementare legislativă. Credem că la sfârșitul acestui proces de transformare, îngrijirile de sănătate vor fi complet diferite de ceea ce cunoaștem în prezent. Și mi se pare că există uh, patru axe pe care se um, dezvoltă îngrijirile de sănătate și în care, pe care se îndreaptă această transformare. Mai întâi trebuie să ținem cont de complexitatea crescândă a um, medicamentelor care sunt acum dezvoltate. E adevărat că acum, datorită dezvoltărilor din biologia moleculară în ultimii 40 de ani, avem o idee foarte clară a um, um, cauzelor bolilor până la nivel molecular și felul în care înțelegem noi uh, acțiunea medicamentelor uh, s-a modificat și ne ajută să prevenim mai bine bolile. Celălalt factor, cealaltă axă, este globalizarea uh, crescândă a Um, producerii medicamentelor și a fabricărilor. În jur de 85% dintre medicamentele care sunt consumate în Europa conțin măcar un ingredient care provine din afara Europei. Lanțurile de aprovizionare pentru medicamente sunt foarte complexe și în plus sunt deosebit de vulnerabile. Dacă apare vreo problemă oriunde în lume, poate să, uh, aceasta poate să se soldeze cu o, uh, o ruptură de stoc pentru un medicament foarte important pentru pacienți. Cel de-al treilea factor este că avem din ce în ce mai mulți actori și um, ei sunt într-un număr mare și sunt foarte variați în lanțul de aprovizionare și de livrare a medicamentelor către pacienți. Astăzi, autoritățile de reglementare trebuie să facă față uh, unei întregi comunități de părți interesate, din care fac parte cercetătorii, laboratoarele, um, cei care plătesc, um, um, organismele de asigurări și, bineînțeles, cei mai importanți sunt pacienții. Colaborăm intensiv cu toate aceste părți interesate, dar cred că ar trebui să trecem de la etapa de colaborare la cea de integrare pentru a uh, permite pacienților să aibă acces cât mai repede cu putință la uh, medicamentele de care au nevoie. Nu uit nici uh, cea de-a treia axă, cea de-a, de patra axă, mă scuzați, cea de-al patrulea factor și anume uh, legislația. Legislația a modificat în mod radical felul în care monitorizăm uh, um, medicamentele. Și cred că actul legislativ care a introdus uh, regulile cele mai transparente de uh, supraveghere a fost cel cu privire la farmacovigilență și acum avem și legislația cu privire la medicamentele de uz veterinar. Sperăm ca astfel să avem o medicină modernă și pentru animale. E adevărat că toate aceste noi reguli au îmbunătățit calitatea evaluărilor pe care le facem pentru medicamente, dar e adevărat că toate aceste procese au devenit și mult mai complexe. Transformările pe care le pomeneam ne permit să ne ținem promisiunile și să răspundem așteptărilor pe care le avem cu toții. Dar acest proces trebuie să fie bine fasonat. Trebuie să fim conștienți de provocările care ne așteaptă și de eforturile care trebuie depuse pentru a aduce cele mai bune servicii pacienților din Europa. Din punctul meu de vedere, chestiunea fundamentală este cea a sustenabilității și mi se pare că există trei niveluri de sustenabilitate. Sustenabilitatea sistemului de îngrijiri de sănătate, Odată cu dezvoltarea noilor forme de uh, medicină, există și acest uh, uh pericol ca din ce în ce mai mulți pacienți să nu mai poată să beneficieze de potențialul uriaș pe care îl oferă aceste uh, noi forme de medicină. Și problemele uh, s-ar putea să devină mai grave, mai pronunțate. Există apoi nevoia de a avea o sustenabilitate a sistemului de reglementări din Europa reglementările sunt foarte complexe și atunci avem nevoie de expert de multă experiență și trebuie să ținem cont de evantaiul larg de uh, specialiști de care avem nevoie. Agenția Europeană de Medicamente ar trebui să joace acest uh, uh rol de a oferi expertiză și cunoștințe de specialitate celor care au nevoie de ele. Avem nevoie de sustenabilitate și în sistemul de cercetare și dezvoltare în Europa. Costurile cresc, în același timp investiția în um, um industria fabricării medicamentelor scade în Europa. Bineînțeles că cercetarea și dezvoltarea sunt indispensabile nu numai pentru a garanta competitivitatea în Europa, dar mai ales pentru a oferi pacienților tratamente noi și mai bune. Acest lucru include tratamente pentru boli um, emergente precum Ebola, dar trebuie să nu uităm nici pe vechii noștri dușmani, care riscă să uh, își refacă apariția din cauza rezistenței uh, Uh, la um, antibiotice sau din cauza faptului că nu mai există medicamente care uh, să poată trata um, bolile cauzate de bacteriile care acum au devenit rezistente la tratament. Ce putem face pentru a face față acestor provocări? În primul rând, trebuie să dăm încredere părților interesate și agențiilor cu care colaborăm. Trebuie să îmbunătățim publicarea datelor trialelor clinice și trebuie să um, îmbunătățim declarațiile de um, interes ca să asigurăm o gestionare eficientă și competitivă și să permitem accesul la cele mai bune cunoștințe. Eu mi-am luat angajamentul de a continua um, eforturile pentru a avea mai multă transparență în domeniul um, elaborării medicamentelor și în domeniul evaluării acestora, pentru că Transparența stă la baza încrederii publicului în munca noastră și va fi spre beneficiul sănătății umane și animale. Există pași importanți pe care trebuie să-i facem, însă acum trebuie să continuăm și mai ales să prescurtăm uh, această perioadă care trece din momentul elaborării unui nou medicament până în momentul în care devine disponibil pentru pacient. For this... Pentru acest obiectiv trebuie să ameliorăm previzibilitatea proceselor noastre pentru dezvoltatori și în același timp trebuie să ne intensificăm relațiile cu organismul de evaluare a tehnologiilor de sănătate și să implicăm mult mai mult în munca noastră, ca să putem simplifica procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile. Noile instrumente în vigoare pe care ni le-a oferit legislația privind farmacovigilența ne permit să înțelegem mai bine impactul medicamentelor și al medicinei în viața reală și cum pot fi medicamentele folosite cel mai eficient în lumea reală. Avem uh, o populație de 5 miliarde de cetățeni și e important ca medicamentele să fie uh, cât se poate de eficiente. Acestea sunt câteva din provocările cu care ne confruntăm la Agenția Europeană a Medicamentelor și cred că trebuie să menținem sustenabilitatea sistemului nostru și calitatea evaluării sale. Cred că va trebui să răspundem eficient acestor provocări, să lucrăm cu toate părțile interesate și cu comunitățile și pentru asta avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de instituțiile europene și de Parlament ca să putem uh, avea o abordare mai globală a întregii durate de viață a medicamentelor și să oferim inovații în îngrijirile de sănătate pacienților pentru a le ameliora viețile la un cost accesibil pentru societate. Mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră cu plăcere. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum putem să începem. Tour of uh, question from the coordinators. I remember the time. One minute for the question, two for the answer. Vom uh, trece la întrebări și răspunsuri după formatul cunoscut. Un minut întrebarea inițială, două minute răspuns, 45 de uh, secunde apoi și începe Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Rasi. Avem experiențe foarte bune până acum cu dumneavoastră, de aceea uh, am să mă concentrez pe uh, discuția de conținut Ca microbiolog, aș dori să mă refer la un subiect pe care l-ați menționat și dumneavoastră, și anume rezistența la antibiotice. După cum ați spus, există o propunere a Comisiei pe care o monitorizează François Grostet și anume se referă la folosirea de uh, noi antibiotice la animale, de medicina, la medicina veterinară, dar um, la, în medicina umană nu se vorbește încă de noi uh, antibiotice. Parlamentul a adoptat o propunere sub forma unei rezoluții și am dorit să obținem susținerea EMA pentru a uh, face o propunere anul viitor de a uh, se crea antibiotice inovatoare și pentru oameni și pentru a crea condițiile cadru de introducere a acestora pe piață. Ne puteți spune câte ceva despre ce poate face agenția în acest sens? Um, thank you, Mr. Lise, for... Mulțumesc, domnule Lise, pentru întrebare. Cred că v-ați referit la unul dintre cei trei piloni ai, uh, și anume posibilitatea de a avea noi antibiotice și noi instrumente pentru a combate uh, bacteriile și microbii multirezistenți. Pe mine mă interesează aspectul reglementativ și mă îngrijorează destul de mult. De mulți ani, la Agenția Europeană a Medicamentelor, avem un grup de lucru care analizează constant modurile în care putem folosi instrumentele existente și cum putem propune noi instrumente pentru a uh, facilita și a avea un fel de procedură rapidă pentru a introduce noi uh, antibiotice. Cred că aceasta este o parte importantă a vechiului sistem, dar înțelegem că și uh, după ce vom obține sprijin și sigur că știința va conta cel mai mult, va fi nevoie de măsuri pentru a proteja noile antibiotice, măsuri pentru a favoriza utilizarea lor, pentru a stimula uh, prescrierea lor corectă, pentru ca noile antibiotice să nu uh, ajungă în aceeași situație cu cele actuale și anume să se creeze rezistență la aceste noi potențiale medicamente. Am toată încrederea că vom avea setul de instrumente necesar pentru a consilia întreprinderile să producă și să investească. Noi, deci, le vom încuraja, dar, după cum spuneam, este necesară o abordare mult mai uh, globală. Aceasta va fi necesară pentru a avea un mediu mult mai stabil. Mulțumesc. Peter. Peter. Dank. Mulțumesc. Cred că este direcția cea mai corectă. Eu aș vrea să știu și mai concret următorul lucru. După părerea mea, avem nevoie de un cadru reglementativ prin care, pe de o parte, să ne asigurăm că sunt substanțe în pregătire care nu au fost încă introduse pe piață pentru că implicarea uh, financiară este mult prea mare la introducerea unui nou medicament uh, pe piață și sigur că noile antibiotice nu trebuie să fie introduse ca primă opțiune, ci mai întâi trebuie stabilizată situația actuală. Trebuie să oferim o situație stabilă industriei, să oferim stimulente, dar să nu ajungem nici la o extindere prea mare a noilor uh, medicamente. Cred că propuneri concrete făcute anul viitor ne pot ajuta. Împreună cu Comisia sper să primim la anul o propunere care să garanteze toate aceste condiții. Eh, thank you for... Vă mulțumesc pentru clarificare. Într-adevăr, uh, suntem într-o postură în care vrem și putem să susținem propunerea finală. Asta putem face și uh, anume să avem o abordare tehnică pentru a stimula și încuraja realmente investițiile. Sigur că uh, tot ce se află în pregătire nu e foarte mult, dar există medicamente și nu trebuie să ratăm șansa. Deci noi suntem gata să susținem propunerea. Mulțumesc. Matias Grote. Mulțumesc frumos. Eu am fost persoana de contact pentru EMA din partea Parlamentului European și vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o din 2011 încoace și când am fost președinte al acestei comisii, totdeauna am avut o colaborare foarte bună cu agenția dumneavoastră și cu dumneavoastră. Pentru grupul nostru, este foarte important accesul la uh, medicină, la îngrijiri de sănătate. E foarte important pentru că multe state membre nu mai au aceeași situație care există acum 10-15 ani. Ați spus-o și dumneavoastră în introducerea dumneavoastră. Întregul sector al sănătății este foarte uh, schimbat. Am creat un uh, grup de lucru pentru Access to Health, acces la sănătate, și înainte de vacanța parlamentară am organizat o audiere unde s-a confirmat că întregul uh, domeniu uh, este uh, în schimbare și că sfort, sunt foarte importante ca parte din soluție aceste evaluări tehnice ale sănătății. L-ați menționat și dumneavoastră și v-aș ruga să ne dați mai multe detalii, să ne spuneți, um, după părerea noastră, ce uh, ar putea să facă Agenția Europeană a Medicamentelor în următorii ani? Ce putem face noi ca Parlament? Pentru că noi credem că aceasta ar fi o cheie pentru a ameliora prestațiile de sănătate, pentru a oferi acces la îngrijiri de sănătate mai ieftin și uh, mai uh, larg pentru toată lumea. Um, thank you for... Mulțumesc pentru întrebare, domnule Grote. Într-adevăr, uh, angajamentul nostru, pe lângă organismul de uh, evaluare a îngrijirilor de sănătate, este foarte important și e foarte important și tot aspectul uh, de după acordarea autorizării de intrare pe piață de către agenția noastră. Și acest segment trebuie dezvoltat. Știm că autorizarea aceasta de piață nu mai presupune și acces la uh, medicamente. Dacă ar fi să descriu pe scurt cum văd eu interacțiunea dintre uh, EMA și HDA. Uh, HTA. Acum, um, Avem 60 uh, de uh, procese de consiliere împreună cu acest organ, stimulate de comisie și grație acestui proces uh, am putut afla ce dificultăți există în colaborarea acestor două comunități și cum putem progresa. Pe viitor, este într-adevăr un mare avantaj să avem acces la inovație și să oferim pacienților acces la inovație. Și e important ca cele două procese să meargă în paralel de la început. Va fi benefic pentru pacienți, pentru că aceștia vor fi uh, expuși uh, la mai puține trialuri pentru că uh, întrebarea va fi clară și răspunsul va veni de la ambele comunități, de la organele reglementative și de la organul de evaluare a tehnologiei de sănătate. Vom avea trialuri mai bune, date mai bune, pacienți mai puțin expuși și acces mai rapid posibil. Dacă această colaborare se va ameliora, da, cred că ar trebui să se amelioreze, dar, după cum am spus și în introducere, e foarte important să începem realmente să integrăm aceste două comunități. Vă mulțumesc și mă scuzați pentru că m-am lungit. Vă rog. Mulțumesc. E clar că acest instrument este unul important. Ce vă doriți dumneavoastră din partea Parlamentului, dacă pot să vă întreb? Ce am putea noi să facem uh, în ceea ce privește promovarea și uh, ulterior uh, a acestei uh, autorități? Suntem acum chiar în plină fază de negociere bugetară. Uh, noul director general se află aici, alături de noi și dorim să-i și urăm un călduros bun venit. Dacă vrem să facem proiecte noi, trebuie să ne asigurăm că ele pot și să fie finanțate până la urmă și că cei care plătesc pentru înregistrarea de noi medicamente vor avea suficient timp să le și înregistreze. Trebuie să ne asigurăm că toate, toate acestea se întâmplă eficient. Dar vreau să vă întreb ce putem noi să facem, cum putem să vă ajutăm pentru ca totul să meargă mult mai repede. Thank you. I to Mulțumesc, încerc să recuperez timpul pierdut, dând un răspuns scurt și la obiect. Ce aș cere eu ar fi să susținem acțiunea comună a agenției și a comisiei în susținerea acestei noi acțiuni comune împreună cu uh, evaluarea tehnologiei medicale și să ne asigurăm că după acest mandat legislativ vom avea resursele necesare la dispoziție. Suntem serioși, nu cerem mai mult decât trebuie, dar dacă ar trebui să ne îndreptăm către o nouă activitate, e clar că ar trebui să fim susținuți în mod adecvat. În primul rând la, la capitolul resurse umane. Thank you very much. And now for uh, Mulțumesc. Domnul Pieca de la ECR. Mulțumesc, domnule președinte, domnule profesor. Aș dori să vorbesc despre procedura de autorizare a medicamentelor. Este foarte importantă și uh, este vorba de uh, eficiența medicamentelor și de siguranța pentru pacienți. Și aș avea o întrebare fundamentală. Procesul de autorizare în agențiile europene și la EMA este un proces foarte lung și avem acum noi provocări uh, la capitolul rezistența antimicrobiană, la oncologie, la alte boli. Sunt provocări foarte mari și întârzierile sunt foarte mari. Agenția dumneavoastră a dezvoltat vreun plan pentru a uh, rezolva această problemă? Vă gândiți la o restructurare care să ducă la o accelerare a procesului pentru ca medicamentele inovatoare să ajungă mai repede pe piață? Deocamdată, la medicamentele biologice avem deja o procedură centralizată. Veți introduce și Um, mai departe astfel de proceduri centralizate sau sunteți pentru descentralizare? Thank you, Mr. P. Mulțumesc. Cred că avem cel puțin două inițiative majore în curs pentru a încerca să simplificăm și să eficientizăm procesul și mai practic să-l scurtăm. Sunt um, două inițiative la care lucrăm în uh, strânsă legătură cu Comisia Europeană. În primul rând, procedura de accelerare a uh, autorizării pentru medicamentele inovatoare și avem un proiect pilot la agenție, așa numită abordare adaptivă. Încercăm să um, identificăm medicamentele promițătoare care merită susținute în procesul global de dezvoltare și uh, vom încerca să mai avem încă o inițiativă numită Prime în uh, cadrul legislației actuale, care are obiectivul de a identifica medicamente promițătoare care vin de la IMM-uri, unde nu uh, sunt disponibile uh, prea multe resurse pentru a se uh, desfășura întregul proces. Și aici credem uh, că noi uh, putem fi la agenția noastră foarte eficienți, putem să-i ajutăm, să-i consiliem să folosească cât mai bine resursele limitate pe care le au la dispoziție și putem să reducem uh, termenul renunțând la toate activitățile inutile care se fac uneori pur și simplu din lipsă de informații. Dziękuję bardzo. To już jest dużo jaśniej. Vă mulțumesc. A fost un răspuns foarte clar. Vă gândiți și la modificări de legislație? Credeți că avem nevoie de noi prescripții legislative pentru ca medicamentele să ajungă mai repede pe piață? Și mai am o întrebare dificilă. În calitate de agenție, ați fi gata să conduceți o liberalizare a trialurilor clinice? Vorbitorul este întrerupt. Ne auziți sau nu? Se, este regulă? Aici. Może jeszcze raz. No. Chodzi no, mi I tylko o... switch to the English. Yes? No, si si si sente anche l'italiano. Ok. Jest ok? Ok. okay. Chodzi mi o usprawnienie procesu rejestracji i da, pentru mine este important ca procedura de autorizare să fie mai rapidă. Credeți că este necesar să fie modificată și dispozițiile legislative în domeniul trialurilor clinice pentru a ameliora transparența acestora, dar și pentru a garanta o mai mare rapiditate a procedurii, cu obiectivul de a se uh, pune mai rapid la dispoziția pacienților uh, medicamente inovatoare, mai ales ținând cont de problemele uh, la capitolul oncologie, rezistența antimicrobiană și așa mai departe. Mulțumesc! Uh, yes, certainly there might. Da, sigur că e loc de ameliorări legislative ca să ne accelerăm uh, procesul în domeniile pe care le-ați uh, menționat. Și le-ați subliniat într-adevăr pe cele mai importante. Apoi, în uh, cadrul legislației actuale, avem multe instrumente pe care nu le exploatăm la maximum. Eu cred că ar fi bine ca mai întâi să promovăm instrumentele pe care le avem, să le aducem la nivelul maxim și uh, apoi să punem la punct ultimele detalii legislative cu Cred că mai puține modificări ad hoc ar, put, ar fi mai eficiente decât o întreagă restructurare a legislației. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, doamna Ris. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule profesor. Bine ați revenit aici în această instanță profit de ocazie să vă transmit și salutările către colegilor dumneavoastră cu care am lucrat de dreptul an de zile. Multe au fost spuse, deja timpul este scurt, dar aș vrea să mă refer la ce ne-a spus înainte de uh, sesiunea de întrebări. Apropo de transparență, știți că da, pentru noi și pentru toți cetățenii este ceva foarte important. Ne-ați spus că este un uh, act foarte important al angajamentului dumneavoastră deja în 2011 Eh, sigur, aș vrea să știu ce aveți de spus și pe marginea bugetului, dar apoi și această chestiune legată de eh, explicațiile oferite companiilor farmaceutice privind testele clinice. Noastră ne-ați spus că eh, vă luptați pentru un sistem cât mai transparent, că doriți și mai multă transparență, deci foarte concret dincolo de acest cuvânt, transparență, la ce vă referiți când spuneți și mai multă transparență, mai ales când vine vorba despre conflictele de interese? Știți foarte bine că cetățenii stau cu ochii pe noi când vine vorba despre asta. Thank you. Thank you. Mulțumesc pentru întrebare și mulțumesc că puneți în discuție o, o temă foarte importantă. Mai multă transparență, ce înseamnă? Eu Cred că suntem deja la avangarda reglementării ce privește transparența în lumea întreagă și sigur suntem și noi atenți la ce se întâmplă în restul lumii și vedem că alți colegi în alte sisteme sunt îngrijorați cât de departe mergem. Nu am auzit uh, pe canalul de germană interpretarea, spune domnul Grote. Ok, ok. You can continue. Yeah. Uh, so, uh... Așadar, spuneam că în ce privește testele clinice și datele obținute astfel, eu cred că odată ce am ce începem pe această cale, va fi din ce în ce mai natural să facem disponibile din ce în ce mai mult astfel de date și vom învăța uh, pe parcurs cum să folosim cât mai bine uh, aceste pachete de date. Deci partajarea acestor uh, date este un lucru bun și apoi, deci trebuie să îmbunătățim pur și simplu modul în care putem să ne folosim de aceste date. Acum, în ce privește uh, tehnica, tehnologia, cred că pe, pe măsură ce timpul trece ne vor oferi un, și un ajutor și mai mare. În ce privește conflictul de interese? Sigur, noi nu suntem o instituție polițienească, trebuie să ne bazăm pe mm, ceea ce ne se spune, dar e adevărat că am putea face mai mult. Și în mod sigur noi putem beneficia de sprijinul tuturor în această problemă a conflictului de interes, pentru că oricine poate trage un semnal de alarmă dacă consideră că există undeva o problemă. Pentru că, repet, noi nu suntem un organ de poliție, dar, pe de altă parte, sigur, nu ne putem baza doar pe uh, simplele declarații care ne sunt transmise. Deci, în această privință, în mod clar, avem într-adevăr nevoie de anumit sprijin uh, instituțional, uh, poate că la adică a trebui, nu știu, ceva sprijin la nivel de reglementație din partea dumneavoastră. Suntem un pic uh, îngrijorați Deci, într-adevăr, vorbim aici despre un număr de aproximativ 30.000 de experți din sală. Vă mulțumim pentru aceste răspunsuri, dar după ce mă uit pe curiculul vite pe care îl aveți, foarte impresionat, uh, văd că practic de ani și de ani de zile uh, ați colaborat cu parteneri din între lumea întreagă, din Statele Unite, autoritățile de reglementare și aș vrea să mă refer deci la cele, cele mai bune practici ale Agenției Americane de Reglementare a Medicamentelor și a Alimentelor. Deci, ce părere are despre asta, dar nici nu vreau să mă refer la toată polemica cu TTIP-ul, dar cum anume vedeți această întărire a relațiilor transatlantice uh, în acest un mă refer și la ce spunea colegul Matias Grotenci, când vorbim despre accesul la medicamente, mai ales pacienții care suferă de o boală rară și care iau contact cu noi, care lansează apeluri disperate față cu situația aceasta de lipsă de investiții în Europa în acest domeniu. Mulțumesc pentru o întrebare. E o întrebare foarte complexă, de fapt. Sigur, noi nu suntem implicați în toată chestiunea TTIP, dar ce pot spune eu este că eu cred că Dar Ideea este că, până la urmă, totuși, că suntem bine plasați în Europa în ce privește cercetarea privind aceste boli orfane. Ehm, iar, la modul general, colaborarea noastră cu Agenția de Reglementare din SUA este bună și, în orice caz, eu ceea ce voi încerca de răsputere este să ehm, nu, nu cred că voi lăsa să pierdem în aceste lan pe care le avem deja în, la nivelul testelor clinice în ce privește anumite calificări și avem deja niște rezultate destul de Sper, credem că avem în continuare nevoie de sprijin instituțional pentru a face progrese în acest sens. Mulțumim foarte mult, iar acum din partea GUE, doamna Milner. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor de burgers van Europa in het algemeen en... Deci, pentru cetățenii europeni, la modul general, când, să știm cu toții că îngrijirile de sănătate sunt o viziune foarte importantă și trebuie deci să fim siguri că medicamentele au fost concepute într-un mod obiectiv și că sunt și prescrise în mod corect. Deci prioritatea principală este sănătatea uh, cetățenilor și apoi vin și economiile în ce privește banul public. Sigur, deci tocmai de asta este nevoie de o transparență maximă, deci trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru a evita orice derivă eventuală și se pare că uneori există o distanță destul de mare între uh, cetățeni și întreprinderile farmaceutice, pentru că au fost multe critici apropo de transparența agenției EMA, tocmai legată de faptul că nu se ține cont suficient de conflictele de interese. Dar, până la urmă, EMA încasează 83% din uh, veniturile sale din partea întreprinderilor private. Deci, atunci, cum facem dacă trebuie, pe de-o parte, să conciliem aceste interese ale sectorului și pe de altă parte uh, lobby-ul uh, anumitor întreprinderi. Deci cum trageți dumneavoastră o linie de demarcație între aceste diferite tipuri de interese? Apoi, trebuie să vedem și în ce privește elaborarea noilor medicamente. Cum anume trebuie să privim toată situația? Este ceva pozitiv sau negativ? Mulțumesc pentru această întrebare. Din nou, trebuie să spun că este practic unul dintre aspectele cheie, o provocare majoră cu care ne vom confrunta. E foarte adevărat că avem uh, peste 80% din veniturile noastre care vin din taxele plătite de industria farmă. Dar ceea ce trebuie să nu uităm este că până la urmă și noi oferim un serviciu foarte util tuturor acestor plătitori de taxe. Apoi, industria la modul general este mulțumită de acest serviciu dacă noi oferim un serviciu de evaluare corect, onest. Pentru că, practic, asta îi ajută și pe ei, ca uh, operatori economici farmaceutici, să uh, se descurce mai bine pe o piață liberă. Deci, noi trebuie să oferim un serviciu corect și coerent. Asta înseamnă, deci, că trebuie să um, ne referim mereu la pilonii de bază pentru credibilitatea noastră, date științifice solide și coerente și asta este un serviciu în interesul tuturor. În continuare, ce privește conflictele de interese, ceea ce am putea face și mai mult, poate să introducem un anumit mecanism de sancțiuni. Știu că Parlamentul lucrează în acest sens, pentru că, e adevărat, asta ne-ar putea ajuta să impunem respectarea anumitor reguli. Iar dacă uh, industria de resort va avea un set de astfel de reguli și, practic, și munca noastră va fi facilitată pentru a asigura această distanțare și uh, nivel de transparență. În continuare, eu cred că, da, e adevărat că s-ar putea să fie um, aceste comisii de specialitate din toate statele membre cu delegați, poate că ar fi un pic complicat câteodată, dar ehm, până la urmă poate, poate și asta să contribuie deci la evitarea acestor conflicte de interese. U gevraagd om ook te reageren op het dienstenverdrag. Mulțumesc. Trebuie să Mă refer acum la cea numitele contracte de servicii. Trebuie să ne gândim și la uh, tratatul TISA, eventual și aici medicamentele ocupă un rol foarte important. Uh, la un moment dat, totuși, și Comisia Europeană a trebuit să ia distanță față de interesele anumitor întreprinderi Uh, ori eu, ca să spun așa, am anumite dubii dacă suntem sinceri ce privește independența comisiei dumneavoastră. Bine, acum, dacă revenim la această temă, trebuie să recunosc că nu sunt neapărat chiar așa de la curent cu aceste tratate comerciale la care vă referiți. Eu mă aștept ca, dacă o comisie este instituită, uh, probabil va lucra pe baza unor reguli agreate în prealabil, să nu fiu înțeles greșit. Deci, asta bănuiesc că acele reguli vor reflecta bunele practici și le vom urma. Dacă apar la un moment dat probleme specifice, asta înseamnă că trebuie evaluate în mod specific și trebuie definit o poziție corespunzătoare înainte de a lua o măsură specifică. Deci, eu aș m-aș concentra, deci, uh, pe acest aspect, cum anume vom reuși să găsim abordarea corespunzătoare la fiecare dintre uh, acele provocări. Dar, până la urmă, dacă nu reușim acest obiectiv, practic toată munca noastră s-ar duce de râpă. Mulțumim, doamna Rivazi, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Rasi, aici la Parlament și aveam o întrebare în ce privește uh, nanoparticulele. Pentru că e ceva paradoxal aici. Eu am scris deja două scrisori, uh, una către doamna Biancovska la Comisie pentru Piața Internă și Comisarii pentru Sănătate doamna Iacobska spune așa, sigur, ar trebui interzise nanoparticulele în compoziția produselor cosmetice. S-a și votat în Parlament și mai ales când vorbim despre dioxidul de titan. Deci apare. Deci această interzicere a dioxidului de titan sub formă de nanoparticule în cosmetice și produse sanitare, pentru că e o substanță care poate traversa bariera celulară. Pe de altă parte, comisara la sănătate îmi răspunde, nu sunt în măsură să vă ofer o listă completă a tuturor nanomaterialelor Eh, care intră în compoziția medicamentelor autorizate pe piața europeană. Deci, vedem, pe de o parte există toxicitatea la cosmetice, iar pe de altă parte, ci că nu dispunem de un registru în ce privește medicamentele sau uh, nanoparticulele incluse în compoziția lor. Deci eu întreb, vă luați angajamentul să ne oferiți un registru al nanoparticulelor utilizate în medicamente sau nu? Și în al doilea rând, încă o întrebare în ce privește medicamentele deja autorizate pe piață. În măsură în care aceste, doamna Rivazi nu mai are timp să se atrage atenția. Thank you for this challenging question. Vă mulțumesc pentru această întrebare foarte grea. Ei bine, din câte știu eu, noi nu ne ocupăm în mod direct de produsele cosmetice și, într-adevăr, uh, cosmeticele și medicamentele nu sunt, se supun exact acelorași reguli. În ce privește produsele medicale, e adevărat, nu dispunem încă de o listă cu uh, nanoparticulele utilizate. Sigur, putem începe un uh, proces de colaborare și cu alte agenții, cum ar fi Agenția Europeană a Produselor Chimice, și poate că, practic, cu ajutorul lor am putea face primii pași într-o astfel de direcție. Deci, putem începe să lucrăm în acest sens și chiar și așa, practic, ce putem constata deocamdată, că pericolul la nivelul produselor medicale, vorbim aici despre uh, și factorul de cantitate incluse, uh, deci, practic, aici situația este foarte diferită de uh, cosmetice. Cantitatea inclusă în produsele uh, medicale este mult mai mică. Dacă ne gândim, nu știu, un anumit medicament în care s-a administrat, să zicem, probabil maxim 20 de injecții în decursul unei vieți, nu e același lucru cu cantitatea de nanoparticule care uh, ar intra în contact cu organismul în cazul folosirii unui produs cosmetic an de zile. În orice caz, uh, clar că nu vom neglija nici riscurile potențiale în acest sens. Cu, mai ales că, da, nanoparticolele par să fie din ce în ce mai prezente în tehnologia viitorului. Deci, cu cât mai bine stăpânim la nivel de cunoștințe o, o temă, cu atât putem reglementa mai bine. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Dar dacă îmi dați voie încă 30 de secunde, totuși, dumneavoastră sunteți interlocutorul nostru cheie, pentru că dumneavoastră dați autorizație de eh, punere pe piață medicamentelor. Deci, ne asigurați că vom avea un sistem transparent să știm în fiecare medicament ce nanoparticule sunt eh, autorizate? Și apoi, aș vrea să știu dacă va exista această evaluare specifică, pentru că, da, nu vorbim despre aceleași proprietăți fizico-chimice. Yes, this is correct. Da, aveți uh, dreptate. Nu vorbim despre aceleași proprietăți fizico-chimice. Deocamdată nu cred că dispunem de un temei juridic pentru a impune un astfel de proces sau astfel de informare pe etichetă deocamdată. În orice caz, Cred că da, este important să lansăm un proces de reflexie pe această temă și uh, să, în orice caz, să avem această informație disponibilă, unde, în ce medicamente nanoparticulele sunt prezente, pentru că aș spune, chiar dacă deocamdată nu constituie o problemă de sănătate publică, asta ar putea deveni o, o sursă de îngrijorare pe viitor. Deci, asta spuneam și la mai devreme, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să începem să definim o poziție pe, în acest domeniu. For EFDD, Mr. Din partea EFDD, domnul Pericini. Președinte, grație. Pericini, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule profesor Asi. Bazându-ne pe studiile recente, S-a făcut o estimare în ceea ce privește medicamentele generice și uh, biosimilare. Deci acest studiu a arătat că pe o perioadă de 10 ani s-ar putea face economie de 12 până la 33 de miliarde de euro. Ce poate să facă Agenția Europeană de Medicamente ca să favorizeze accesul la medicamentele generice și cele biosimilare în general? Știm că companiile farmaceutice uh, folosesc uh, ingrediente active, cam 90% dintre ele, care provin din China. Pentru aceste substanțe există o proastă gestiune și mai ales o proastă gestiune a deșeurilor. Prin urmare, poluează uh, foarte mult mediul înconjurător și mai ales um, um apa. Deocamdată, uh, cred că companiile farmaceutice nu comunică agenției de unde își cumpără ingredientele, ce are de gând să facă mm, agenția în această privință și mai ales ca să se asigure că se respectă măcar un minim de criterii de protecție a mediului. Sunt uh, tentat să răspund în italiană. Cred că întrebarea dumneavoastră uh, reprezintă viitorul uh, mandatului uh, agenției noastre. Ar trebui să avem un segment de protecție a mediului în mandatul nostru. Deocamdată nu putem să uh, rezolvăm această problemă, nu avem temeiul juridic, nu avem nici experiența necesară, nu avem nici competența. În același timp, sunt conștient de faptul că trebuie să pornim în această direcție. Trebuie însă să primim un mandat în acest sens uh, din partea Parlamentului, din partea Comisiei, să știm cum facem legătura între protecția mediului și uh, producția de medicamente și deșeurile aferente. Este un domeniu complet nou pentru noi Trebuie să cooperăm cu alte agenții europene și avem nevoie de sesiuni de pregătire pentru personalul nostru, astfel încât ei să se poată ocupa de acest aspect. Deci aș fi încântat dacă această discuție ar um, avea loc la nivel instituțional ca să vedeți cum putem să uh, cerem companiilor farmaceutice să prezinte uh, date uh, despre proveniența ingredientelor, despre felul în care noi putem să, să le analizăm. Oricum, ar trebui ca la fiecare pas pe care îl facem să ne gândim la impactul asupra resurselor. Puteți să contați oricum pe uh, angajamentul nostru de plin, dar uh, avem nevoie și de resursele uh, aferente. Și ce e cu medicamentele generice și biosimilare? E ceva mai ușor pentru noi. Sunt de acord cu faptul că medicamentele generice și biosimilare pot să reprezinte unul dintre pilonii Uh, mm, sustenabilității pe care am menționat-o în discursul meu introductiv, cred că trebuie să ne gândim la um, două lucruri complet diferite. Pe de o parte avem autorizația și um, agenția noastră um, joacă rolul de pionier și de lider în ce privește autorizația medicamentelor biosimilare. Limitele sunt foarte stricte, însă nu avem niciun fel de competență în ce privește folosirea și prescrierea acestor produse. Acestea țin de competența statelor membre. Noi nu putem decât să redactăm niște linii de orientare și ei trebuie să înțeleagă că ceea ce um, aprobăm noi uh, sunt produse strict similare cu ceea ce se um, vinde deja pe piață. Mulțumesc! Acum trecem la uh, doamna uh, Dordeanu de la uh, coordonatoare de la grupul ENF. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Irazi, pentru prezență. Aș vrea să vă adresez câteva întrebări. Una dintre principalele amenințări pentru sănătatea publică este uh, faptul că există medicamente contrafăcute și ne temem uh, de uh, numărul mare de asemenea medicamente aflate în circulație care sunt exportate din Europa sau importate în Europa. Aveți propuneri în ce privește cooperarea cu autoritățile naționale ca să luptați împotriva medicamentelor contrafăcute? Și pe cine ar putea să conteze agenția dumneavoastră în acest sens? Aveam o întrebare și despre medicamentele generice, dar ați răspuns deja. Cea de-a treia întrebare în ce privește transparența agenției, ați putea să ne spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere despre uh, evoluția uh, personalului agenției și a resurselor financiare și la ce bilanț vă așteptați în următoarele luni sau în următorii ani? Mulțumesc. Două întrebări um, foarte importante. Medicamentele contrafăcute, uh, Mm, este evident o problemă de care trebuie să ne ocupăm într-o mai mare măsură. Totuși, principala mea grijă este capacitatea um, de a lupta împotriva acestei probleme pe scară largă, pe scară mondială. Ar trebui să existe o coaliție între autoritățile de reglementare, autoritățile competente din statele membre, comisie, și trebuie să uh, luăm măsuri în țările de proveniență a acestor medicamente, China, India, dar avem nevoie de o capacitate la nivel mondial, cum spuneam, ca să putem lupta împotriva acestui fenomen. Din păcate, suntem cu mult în urmă. Trebuie să se facă progrese și, de exemplu, un acord precum TTIP-ul ar putea să fie un răspuns, un prim pas în crearea acestei alianțe la nivel mondial. Pentru că e mai bine când uh, suntem cu toții de aceeași um, uh, uh, parte, când sunt numai trei sau patru autorități care iau măsuri și nimeni altcineva de partea cealaltă nu are cum să funcționeze întregul mecanism. În ce privește transparența, în ultimii ani ne-am uh, bucurat pentru că resursele agenției au uh, fost mărite. Acum uh, trecem mai degrabă printr-o perioadă de restricții. Noi vrem să folosim cea mai mare parte a resurselor disponibile ca să ne ocupăm de cele două acte legislative recent adoptate, farmacovigilența și trialurile clinice pentru că sunt două acte legislative care creează multă complexitate și va fi nevoie de uh, um, experiența noastră și gândindu-ne pe viitor și perspectiva implementării acestor două acte legislative vom avea nevoie de mai multe resurse, mai ales um, de mai mulți angajați. Vă mulțumesc și sper ca și dumneavoastră că vom beneficia de sprijinul Comisiei ca să luptăm împotriva uh, medicamentelor contrafăcute. Da, da. În ultima lună am lucrat foarte îndeaproape și cred eu și foarte eficient. Acum avem uh, o abordare complet diferită, cel puțin din perspectiva autorităților de reglementare și sper ca cât mai curând să avem o um, abordare uh, comună. Mulțumesc, spre președintele, putem să trecem la cel de-al eh, doilea tur și cea cu domnul Bușoi. Thank you very much, eh, Mr. Razi. Mulțumesc, domnule Razi. După 20 de ani de zile, agenția dumneavoastră este o poveste de succes a Uniunii Europene. a făcut parte din delegația oficială I was part of uh, the official delegation of din delegația oficială a comisiei noastre care a vizitat EMA în primăvara acestui an. Știu că nu aveți suficient de mult um, angajați, deși ați putut să strângeți fonduri suplimentare datorită activităților dumneavoastră. Vă urez mult succes pe viitor. Am două întrebări. Uh, în ceea ce privește trialurile clinice uh, pe copii, Știți că aceste trialuri sunt înregistrate în mod similar când ele au loc în Europa și în afara Uniunii Europene, în aceeași bază de date. Credeți că ar trebui să se întâmple la fel și cu trialurile când pe adult? A doua întrebare, credeți că puteți să luați niște măsuri practice pentru ca experți din uh, țările recent aderate la Uniunea Europeană să fie implicați într-un mai mare în aceste studii clinice? Mulțumesc! Thank you for this very articulated question. I would like to have all... Mulțumesc, mi-ar fi plăcut să am mai mult timp la dispoziție ca să răspund la întrebările dumneavoastră, foarte pertinente. Încep cu ultima. În ceea ce privește echipele care participă la um, evaluare, la evaluări și la trialuri clinice, avem o componență multinațională, avem echipe cu uh, membri uh, din multe state membre mm, și noi încurajăm uh, specialiștii din cât mai multe state să participe și vom continua să luăm asemenea inițiative de încurajare. A doua parte a întrebării era Eudracity, această bază de date și a trialurilor clinice pe adulți. Da, trebuie să aibă loc trialuri clinice și în afara Europei. Am avut o conversație cu FDA-ul, cu Agenția Americană pentru Medicamente, ca să vedem cum putem să ne extindem colaborarea, cum putem să înregistrăm rezultatele, să vedem cum putem să ne bazăm pe aceste date și dacă putem să dăm autorizație și altor autoriz- autorități să aibă acces la datele din această uh, bază de date Deocamdată, legislația stipulează că dacă un trial clinic a avut loc în afara Europei, dar este folosit pentru studii clinice în Europa, atunci, bazele, um, atunci datele sunt incluse în această um, bază de date și pot să fie accesate din Europa. Sper că v-am mulțumit răspunsul meu, spune domnul profesor. Mulțumesc. Spuneam că mii de uh, studii clinice au loc în țări cu venituri mici, pentru că uh, legislația este mai puțin strictă, costurile sunt mai mici, nu se face această evaluare etică și e mult mai ușor să găsești voluntari și ar fi bine dacă ne-am asigura că rezultatele obținute în urma acestor trialuri clinice sunt fiabile uh, și sigure pentru um, cetățenii europeni. Um, domnul Razi? Da, noi Uh, vom crea acest grup de lucru împreună cu GCP și una dintre misiunile sale va fi tocmai aceasta, să îmbunătățească atractivitatea inspecțiilor uh, GSP. Mulțumesc, doamna Cate. Da, mulțumesc foarte mult în primul rând pentru uh, că ați venit la noi și pentru răspunsurile foarte pline de conținut pe care ni le dați. Uh, cred că și uh, doamna Ris a spus-o, nu uh, vrem să intrăm prea mult în detalii TTIP, dumneavoastră nu sunteți implicat în negocieri, dar aveți o funcție oficială și de asemenea aveți o experiență foarte importantă și deci aș vrea să aflu ce părere aveți despre negocierile USUA pe tema medicamentelor. Ce reflexii aveți în legătură cu acest domeniu. Și credeți că trebuie... Și vă rog să răspundeți că, ținând cont de preocupările pacienților și nu doar ca reprezentant al industriei farma, vreau să vă întreb care credeți dumneavoastră că ar fi avantajele discuțiilor actuale pe baza documentelor uh, de bază pe care le-ar putea aduce un acord de liber schimb cu SUA și care ar fi pericolele. Vă mulțumesc. Well, I, I'm not... Eu nu sunt neapărat un uh, expert uh, în ceea ce privește avantajele comerciale, dar uh, sigur noi cooperăm cu Comisia de câte ori ni se cere, inclusiv în aceste negocieri TTIP, care sunt foarte importante și e foarte important să ne gândim care pot fi consecințele asupra realizărilor noastre de până acum. Trebuie să ne asigurăm că nu se schimbă principiile care stau la baza transparenței și uh, vreau să convingem vreau să convingem reprezentanții industriei de uh, beneficiile transparenței care ar fi uh, obținute printr-o publicare completă a datelor. Suntem convinși că știința va progresa mult mai rapid astfel. Ce este secret comercial în Europa este secret comercial oriunde. De mulți ani discutăm uh, acest subiect și nu sunt probleme majore, Trebuie doar să ne reasigurăm că nu trebuie ca în aceste negocieri să se umble prea mult la ceea ce facem deja și, și nu vom avea probleme. Așadar, principala mea preocupare este să nu schimbăm uh, ceea ce este deja în vigoare. Iar la, în legătură cu aspectele comerciale nu sunt în uh, măsură să vă răspund. Uh, recunosc că că nu cunosc ultima versiune a textului, deci uh, vă rog să mă iertați că nu sunt suficient de informat ca să vă răspund. O să încerc să-mi uh, micșorez ignoranța. Okay. Eh, Madame Grostete? Doamna Grostete? Please. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule profesor Guido Razi. Sunt deosebit de încântată să mă gândesc că vom putea continua colaborarea cu dumneavoastră în această funcție. Aș vrea să abordez o întrebare care până acum nu a fost menționată. Este vorba de utilizarea de medicamente în afara AMS. Este, se apelează uneori la alternativele acestea din motive bugetare. Există alternative aprobate de agenție. Ultimul exemplu este o autorizare acordată în Franța pentru un produs anticanceros folosit pentru o altă um, patologie și anume degenerescența maculară provocată de vârstă. Cred că astfel se creează precedente periculoase care pot um, dăuna cadrului european al medicamentelor și sănătății pacienților. Agenția ar fi trebuit să ofere niște orientări privind aceste utilizări uh, paralele, să vedem, uh, aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră și când vom putea primi aceste orientări. Thank you for the question. Mulțumesc pentru această întrebare referitoare la utilizarea medicamentelor. Este o problemă eternă. Știm că nu există medicamente care să nu fie folosite uh, pentru altceva în, în afara uh, prescripțiilor din autorizația de comercializare. Cu noile prevederi de farmacovigilență, Sperăm uh, să înțelegem uh, mai bine uh, cât de periculoase sunt aceste utilizări, cât pot fi de benefice în anumite cazuri specifice și cum putem să tratăm problema. Sigur că dintr-o perspectivă pur reglementativă, legislația secundară permite utilizarea medicamentelor pentru alte scopuri decât uh, pentru scopurile pentru care s-a emis autorizația inițial și poate să fie foarte periculos acest lucru, poate să pericliteze întregul sistem uh, reglementativ. Pe de altă parte, înțelegem că datele disponibile și uh, probele științifice unor susțin această utilizare paralelă. Noi încercăm să obținem informații despre ce e bine și ce e rău în aceste utilizări. Nu e ușor ca Agenția Europeană a Medicamentelor să obțină toate aceste informații, să colecteze toate datele, pentru că este o competență strictă de nivel național. Și când intervenim, uh, practic încălcăm suveranitatea percepută a unui stat membru și autoritățile naționale nu sunt uh, foarte mulțumite. De aceea probabil că vă va dezamăgi uh, ce spun, dar nu suntem în măsură să vă oferim o imagine completă a acestor utilizări. Probabil că va fi nevoie de o prevedere în legislație ca să ne ajutați să o facem. Doamna Grostet, dar în acest caz sunteți gata să definiți anumite orientări? Și aș avea și o a doua întrebare. Ați vorbit adineori de transparența trialurilor clinice în ceea ce privește medicamentele orfane. Aș vrea să-mi spuneți cum putem garanta anonimizarea datelor pentru ca acești pacienți care sunt foarte puțini la număr, care suferă de boli rare, să nu fie identificați. Dat fiind că avem această nouă obligație de publicare completă a datelor uh, ce derivă din trialurile clinice. Thank you. Uh, this is another important... Mulțumesc. E un alt aspect important. Noi um, ne străduim să avem transparența datelor și în același timp protecția datelor personale. Acesta este unul din motivele pentru care ne confruntăm și cu o problemă tehnică, pentru că, așa cum uh, bine ați spus, uh, aceasta este o limită posibilă, o limită pe care nu dorim să o trecem. Dorim ca datele să fie publice, dar să nu uh, facem publice datele private. Credem că până la urmă va fi o problemă tehnică. Credem că tehnologia ne va ajuta să găsim soluții pentru a face publice datele importante pentru obiective de trialoclinice și uh, științifice și să facem acest lucru complet separat de datele private. Și este unul din motivele pentru care până acum am amânat uh, publicarea textului privind medicamentele orfane, pentru că nu am găsit o soluție. O soluție potențială ar fi implicarea pacienților. Dacă ei doresc realmente să participe la trialuri, poate că vor fi de acord și ca datele să fie făcute publice. E posibil să fie vorba de majoritatea datelor clinice, dar poate că nu se va aplica la toate datele. E o soluție posibilă. Mm, mulțumesc, doamna Cabezon Ruiz. este... Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru prezență. Cred că e foarte interesant acest schimb de opinii. sunt uh, preocupată de chestiunea durabilității sanitare și de accesul la inovație. E clar că EMA joacă un rol crucial aici, pentru că garantează securitatea noilor medicamente. Principiul calității este foarte important, trebuie să fie respectat în primul rând și până la urmă, statele membre sunt cele care stabilesc uh, prețurile medicamentelor și care trebuie să și insiste asupra calității. V-aș ruga să-mi spuneți care sunt costurile reale ale uh, trialurilor sau aproximativ. Cred că avem nevoie de mai mare transparență a trialurilor clinice. Ar fi interesant să avem la dispoziție toate aceste date ca să cunoaștem adevărata plus a inovației. Uh, după aceea vom, se vor putea stabili și prețuri adecvate. Și aș dori să mai aflu ce părere aveți de modificările făcute care permit uh, în ziua de astăzi o ușoară modificare a brevetelor, ceea ce uh, uh, ușurează un pic povara industriei. E valabil pentru bolile rare, pentru că se știe că industria farma nu acordă prioritate bolilor rare. Uh, și în cadrul uh, orizontului 2020 putem încuraja industria să facă cercetări, dar poate că includem și o clauză socială, ceea ce ar permite să încurajăm uh, acest sector să desfășoare mai multe cercetări privind bolile rare. Mulțumesc pentru întrebarea foarte bine articulată. Costul cercetării Costurile cercetării sunt costurile trialurilor clinice. Acesta este costul uh, principal, pe lângă costul uh, de punere pe piață. Costul cercetării face parte din sfera noastră de competență. De aceea, um, adaptive, adaptive Pathway, uh, Prime, aprobarea condiționată pot simplifica costurile cercetării. fără, fără să se reducă raportul risc-beneficii. Problema este că, încă o dată, este nevoie de o completare la nivel politic, pentru că ce dorește industria să facă este ca noi să reducem costurile și lor să le rămână toată marja. Poate că vom avea posibilitatea să reducem noi costul cercetării, dar va trebui ca altcineva să beneficieze de marja de profit economisit. A doua întrebare se referea la extinderea brevetelor. Cred că este un lucru bun. Încă o dată ar fi necesar un mecanism ca să se creeze doar un beneficiu și nu o creștere a costurilor. Această extindere a brevetelor uh, riscă să antreneze costuri disproporționate. Și nu depinde de noi însă ce se poate face, dar ce poate să fie adevăr, uh, adevăr, cu adevărat util este să subliniem plus valoarea inovației. Și dacă îmi permiteți un scurt comentariu, cred că acesta este singurul sector care progresează bine. Uh, cercetarea în domeniul medicamentelor orfane e foarte atractivă, progresează, se încearcă cumva să se ocolească regulamentul pentru ca fiecare, ar trebui ca fiecare boală să devină ca bolile rare. Thank you. I don't know if... Mulțumesc. Nu știu dacă doamna Cabeson mai are o întrebare suplimentară. Pe scurt, vă rugăm. Nu, nu. Nu, cred că mi-am terminat timpul disponibil. Mulțumesc, doamna Gardini. Miss Gerdini. Yes? You changed the order. <laughs> Ați schimbat ordinea. E, eh, scuzate. E... Îmi cer scuze. Încerc să vorbesc eh, <clears throat> foarte repede pentru că vreau să aprofundăm subiecte pe care deja le-ați abordat. De exemplu, <coughs> ce numim noi medicamente contrafăcute. După părerea dumneavoastră, centrele de inspecție a agențiilor naționale deja existente sunt suficiente ca să asigure monitorizarea continuă uh, pe uh, întregul teritoriu a calității medicamentelor și s-ar putea ca EMA să acrediteze noi centre universitare sau private Uh, astfel încât să-și consolideze capacitatea de control uh, pe întregul teritoriu a calității medicamentelor. S-a vorbit mult despre uh, terapiile, tratamentele avansate și acum avem acest comitet în ce privește tratamentele avansate la EMA. Câte produse sunt autorizate pe an de acest comitet. Mi se pare că sunt puține la număr. Știind uh, ce mult costă um, activitatea acestui comitet, pentru că atât de mulți experți trebuie să vină din diferite țări ca să participe la lucrări. Nu s-ar putea să existe o armonizare între comitetul științific pentru um, medicamentele de uz uman și acest comitet ad hoc uh, pentru tratamentele avansate, poate că așa ați putea să faceți economii. Uh, ok, thank you. Uh, the falsify... Mulțumesc. În legătură cu medicamentele falsificate, sunt două niveluri. Primul ține în mod clar de competența EMA, E vorba de capacitatea de a se uh, inspecta uh, la două niveluri. Putem face acest lucru și putem merge și mai departe decât acum, ceea ce înseamnă că va trebui să dezvoltăm competențe în Europa. Avem nevoie de uh, mult mai mult. Am lansat un centru de formare în Europa, inclusiv pentru inspectori și uh, astfel ne vom uh, mări capacitatea și beneficiile vor fi enorme, mai ales pentru statele care își vor mări numărul de inspectori. Al doilea nivel este nivelul de punere în aplicare. Din păcate, poliția poliția autorităților, de la autoritățile locale este cea care trebuie să acționeze. Știu uh, că în unele state punerea în aplicare e foarte eficientă, se fac controle teritoriale foarte clare. Unele sunt la nivelul uh, vânzărilor angro, altele la nivel de farmacie, altele la nivel de client. Și cred că Per total, punerea în aplicare în teritoriu, care e de fapt o activitate polițienească, nu este suficientă în Europa. Sunt state unde teritoriile sunt bine controlate și altele unde nu sunt controlate deloc. În legătură cu terapia avansată, 5 substanțe în 10 ani. Poate o să-mi spuneți că e foarte puțin dar contribuția experților este din ce în ce mai importantă. Ca și dumneavoastră, am dubii referitoare la eficiență. Până la urmă, un uh, comitet nu implică costuri atât de mari, mai ales dacă le percepem ca investiții. Aș spune că însă că nu acum este problema, pentru că e prima dată când am dublat într-un an numărul de consilieri științifici din domeniul terapiei avansate. Ceea ce înseamnă că pentru prima dată s-ar putea să avem nevoie ca acest comitet să lucreze la capacitate maximă și încă o secundă, vă rog. Probabil că avem nevoie de o integrare acelor două comitete de experți, dar în niciun caz nu trebuie să desfințăm unul dintre ele. Mulțumesc, doamna Gardini, nu știu dacă mai aveți o întrebare suplimentară, nu? Mulțumesc. Doamna Childers. Bună dimineața. Domnule Razi, eu am o întrebare referitoare la, aici sunt, la uh, cercetarea clinică legată de vârstă și de gen. EMA a lansat o strategie geriatrică în 2011 care avea drept obiective să se asigure că medicamentele pe care le folosesc persoanele în vârstă sunt de bună calitate și sunt testate la populația mai în vârstă înainte de autorizare. Ne puteți spune dacă a crescut participarea persoanelor în vârstă la trialurile clinice pentru noile medicamente? și dacă acest lucru a ameliorat informațiile despre utilizarea acestor medicamente la persoanele mai în vârstă, de exemplu, care este care, cum se poate implementa mai eficient această strategie. Apoi, dezechilibrul de gen între alurile clinice este o problemă gravă pentru că merge dincolo de oameni, merge până și la testele pe animale. Acolo se folosesc mai mult masculi și informațiile despre efectele asupra genurilor sunt uh, neadecvate. Aș vrea să vă întreb ce faceți ca să vă asigurați că aveți informații privind folosirea medicamentelor la jumătate din populație. Mulțumesc. Cred că este una din principalele preocupări atunci când trebuie să analizăm datele și să le evaluăm. Pe partea de geriatrie mai sunt multe de făcut. Includerea pacienților în vârstă este stimulată de comitet, este cerută constant de comitet și s-au făcut progrese în acest domeniu. Dar ce nu se face și ce mă îngrijorează mai mult este că nu avem astăzi uh, știința și uh, instrumentele pentru a ne ocupa de problema cheie a îmbătrânirii. Nu e vorba atât de vârstă uh, sau de gen, ci de faptul că persoanele în vârstă sunt expuse la mult mai multe medicamente și deci nu se cunosc toate interacțiunile dintre ele. De aceea nu avem instrumentele pentru a înțelege cum uh, vor uh, acționa acele medicamente într-un cadru uh, multimedicament. Sigur că avem multe inițiative, multe discuții, dar nu avem încă o soluție clară. Probabil că ar trebui proiectate cu totul altfel medicamentele. La fel și în ceea ce privește genul. În ceea ce privește genul am uh, speranțe și aș putea repeta ce am spus în legătură cu geriatria și la gen, cu implicații suplimentare pentru că știm că genul poate să aibă implicații de reacție complet diferite la același medicament, uh, dat fiind hormonii și uh, mulți alți factori, momentul din viață, vârsta este chiar mai importantă decât genul. O parte a soluției ar putea să fie medicamentul personalizat care este în curs de dezvoltare. Pentru că astfel, cu anumite surogate, am putea să acoperim abordările de gen și de vârstă ca subgrup. Uh, thank you very Mulțumesc foarte mult. Sper ca peste 5 ani să putem să spunem mai mult decât că avem speranță și că avem realmente un început. Pentru că nu vorbim doar de viețile oamenilor, ci de calitatea vieții la persoanele mai în vârstă. Aceasta depinde de astfel de cercetări și uh, astfel de cercetări vor ajuta oamenii să trăiască tot mai mult. E, trebuie ca oamenii să poată fi tratați de multe boli care apar la o vârstă înaintată și uh, pentru asta e necesară cercetarea. Situația nu se va ameliora dacă nu facem noi ceva proactiv. La fel și în ceea ce privește situația femeilor, mult prea multe femei mor de boli cardiace, de exemplu. Deci vă mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumesc. Sunt uh, destul de optimist că peste 5 ani vom avea ceva mai bun. Și în legătură cu genul, aș dori să subliniez că ne concentrăm uh, asupra utilizării medicamentelor în timpul sarcinii. Nu sunt folosite destul medicamente care ar trebui folosite și sunt prea folosite medicamente care n-ar trebui folosite și asta din cauza ignoranței uh, pacienților și a doctorilor și a uh, oamenilor de știință. Și acest aspect secundar este foarte important și sper să-l putem ameliora în 5 ani sau chiar mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem la următoarea întrebare. Doamna Pilar Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru vizita dumneavoastră, domnule Rasi. Bine ați venit. V-ați referit și la farmacovigilență. Este o temă care mă interesează mult. Eu am fost raportor de umbră la ultimele două modificări legislative în materie de farmacovigilență. Agenția EMA a ținut să uh, accelereze ritmul de autorizare la anumite uh, medicamente. Puteți să-mi dați o confirmare, cum spuneți că, îmi confirmați că pot apărea de aici niște incertitudini în ce privește siguranța acestor medicamente a căror autorizație a fost uh, accelerată. Deci, vorbind acum despre farmacovigilența la nivelul statelor membre, formulez următoarea întrebare. Cum anume EMA, Agenția Europeană, poate contribui la uh, întărirea acelor procese? Mulțumesc. Este o temă foarte importantă și mă bucur că am ocazia să dau aceste răspunsuri. Această abordare adaptivă este uh, un proces pilot în plină desfășurare. Dar e adevărat că într-adevăr, s-ar putea să ne permită o abordare accelerată în cazul anumitor inovații. Sigur, uh, trebuie să acceptăm și faptul că dacă accelerăm procesele, ne asumăm pe undeva o mică uh, incertitudine, dar de fapt nu este așa, pentru că ne concentrăm pe o populație restrânsă, cu indicații medicale specifice și deci comparând cu abordarea tradițională, de fapt, Eh, raportul risc-beneficiu pentru eh, față de eh, sistemul de autorizare clasic va fi și mai eficient, mai ridicat. Pentru că ne vom ocupa, de fapt, de nevoile medicale care nu sunt supuse unei controverse, pentru că se lucrează, deci, pe o temă mult mai restrânsă. În ce privește, deci, sistemul farmacovigilenței în general. Da, e clar că trebuie să avem un sistem mai eficient în fiecare stat membru, dar de ceea ce avem nevoie acum este un instrument puternic pe care farmacovigilența să ne-l poată oferi pentru verificarea siguranței post-autorizarea unui, unui medicament. De exemplu, dacă uh, ne gândim la întrebările cheie care au rămas fără răspuns în cadrul unui studiu clinic, pentru că niciun studiu clinic nu răspunde la toate întrebările. Ei bine, atunci acel instrument de farmacovigilență ne va pune într-o poziție uh, mai bună de a putea, deci, uh, asigura această fază de după testele clinice. În așa fel încât, deci, farmacovigilența să ne ajute să răspundem la acele întrebări specifice rămase fără răspuns. Mulțumesc! Muchas gracias por su respuesta. Mulțumesc pentru acest răspuns și o întrebare suplimentară. Considerați așadar că prin intermediul resurselor uh, de care dispuneți acum, uh, dumneavoastră și agențiile din statele membre sunt în măsură să facă față uh, acestor sarcini suplimentare după autorizare? Da, eu cred că aceste resurse sunt uh, suficiente și chiar aș spune că nu sunt folosite uh, la potențialul maxim. Deci aceste resurse ar putea fi suficiente dacă reușim să uh, le dăm o utilizare eficientă. Deci asta este un aspect care deocamdată încă nu este uh, complet funcțional, dar există acest potențial foarte promițător și asta înseamnă că da, noi puteam, pute, putem să includem aici cel puțin trei părți interesate, trei parteneri cheie. Și da, e adevărat, este o provocare. Thank you very much for this. Uh, Mulțumesc pentru acest ultim răspuns. Iar acum aveți eh, la dispoziție următoarele 5 minute pentru o declarație finală, așa cum este prevăzut în agenda noastră pe astăzi. Vă rog. Mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc eh, tuturor eurodeputaților și pentru această dezbatere foarte densă și Sigur, îmi dau seama că întotdeauna nu pot decât să răspund parțial la anumite întrebări și sper ca și pe viitor să am din nou ocazia de a oferi urm răspunsuri suplimentare și poate chiar să epuizăm anumite teme care ne preocupă astăzi. Și, deci, în orice caz, aștept cu multe speranțe că în următorii 5 ani să nu ofer doar răspunsuri la întrebări, ci și soluții la anumite probleme. Sunt conștient că ne vom confrunta cu provocări dificile, dar în orice caz eu simt că există totuși această sinergie între toate instituțiile noastre și în vedere contactele cu Comisia, cu diferiții parteneri îmi dau seama că există un grad de conștientizare ridicat din partea noastră a tuturor și sunt sigur că vom putea uh, colabora în mod constructiv, sunt sigur că mă voi putea baza în continuare pe sprijinul eurodeputaților, pentru că întotdeauna acest sprijin a venit și cu provocări și asta este de fapt foarte util. Vă mulțumesc uh, foarte mult! Thank you very much for... Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și, de asemenea, pentru răspunsurile foarte detaliate la întrebările colegilor noștri. Deci, încă o dată, mulțumim pentru prezența dumneavoastră și uh, vă reamintesc că astăzi, după amiază, de fapt chiar astăzi dimineața, la sfârșitul reuniunii noastre, uh, în cadrul reuniunii coordinatorilor vom lua uh, o hotărâre și vom trimite avizul nostru către președinția Parlamentului conform procedurii. Iar acum nu numai că suntem la timp, dar chiar deci, avem un pic de timp la dispoziție și înainte să abordăm punctul următor, deci acest schimb de opinii anual cu directorul executiv al Agenției Europene pentru Produse Chimice, reamintesc că, de fapt, persoana de contact va sosi aici în 20 de minute doar, așa că vă invit, dragi colegi, să uh, luăm o cafea și să re, reluăm ședința la 11 și 20.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

D'accord.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

Dear colleagues, now we... Dragi colegi, iată, a sosit și Julie, deci cred că putem relua reuniunea noastră. Știți, deci, că am prevăzut acest schimb de opinii cu domnul Danset, director executiv al Agenției Europene pentru Produsele Chimice și voi începe reuniunea dându-i cuvântul domnului director executiv pentru prezentarea sa asupra activității agenției, iar apoi uh, va urma și dezbaterea care va fi deschisă de către persoana de contact, doamna Girling. Deci vă dau acum uh, cuvântul, domnule Danset, pentru această declarație. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați vicepreședinți, stimați eurodeputați, face o deosebită plăcere să fiu din nou aici împreună cu dumneavoastră pentru întâlnirea noastră anuală. În următoarele 10 minute aproximativ încerc să fac trei lucruri. În primul rând să vedem contextul general și progresele pe care le reușim uh, față de angajamentele noastre generale pentru un mediu fără substanțe toxice. Apoi vei vorbi și despre cum uh, capitalizăm efectele regulamentului RICI, să zicem, roadele pe care le culegem de acolo. Și în cele de urmă voi încerca să fac o prezentare succintă a uh, implementării legislației de bază. În 2002, în Johannesburg, toate țările care erau întrunite la uh, Summitul Mondial pentru Dezvoltarea Durabilă s-au referit la trei angajamente și anume, spre exemplu, până în 2020 substanțele chimice ar trebui să fie folosite într-un mod în care să nu afecteze sănătatea oamenilor și nici mediul. Deci suntem uh, mândri să putem spune că în Europa am făcut progrese semnificative în acest sens și um, instrumentul nostru principal de lucru este regulamentul RICI. Sigur, uh, folosirea și producerea substanțelor chimice ține de responsabilitatea actorilor industriali, dar uh, RICI le, ne oferă tuturor instrumentele care ne ghidează, pentru că uh, RICI cere companiilor să-și înregistreze substanțele chimice uh, și să descrie efectele lor asupra ființelor umane și asupra mediului. Deci, dispunând de aceste cunoștințe, companiile apoi pot face alegeri mai sigure. Deci noi, statele membre și Euro- Comisia Europeană, putem de asemenea uh, întreprinde acțiuni pentru a controla riscul asupra sănătății umane. Deci, uh, dați-mi voi doar să ilustrez un pic câteva uh, cifre pentru, asupra acțiunii noastre. Avem 163 uh, de substanțe de care ne motive ridicate de îngrijorare pe lista de produse candidate. 31 dintre substanțe au nevoie de autorizație prealabilă, până acum doar 10 autorizații au fost acordate și peste 60 uh, de avize privind alte uh, autorizații au fost uh, emise. Deci toate aceste autorizații oferă companiilor timpul necesar pentru a dezvolta alternative și în același timp nu le împiedică să aibă acces la piețe și la lanțurile de aprovizionare vestea cea bună este că sunt mult mai puține aplic, uh, cereri de autorizare decât ne-am fi așteptat. Practic, cred că nu am primit nicio cerere de autorizare pentru aproximativ jumătate din substanțele de pe acea listă. Uh, mai mult decât atât, multe dintre cererile de autorizare sunt pentru procese de fabricație, nu pentru produsele finale. Asta înseamnă că, de fapt, până la urmă, consumatorul final nu va fi expus. Uh, ca să explic ce înseamnă asta. Vedeți acea substanță care strălucește pe țeava unui robinet. Uh, sigur folosește uh, trioxidul de crom, care e o, o substanță de pe lista uh, supusă autorizării. Deci, vedeți, această substanță face parte din procesul de fabricare dar nu realmente din robinetul, din produsul final. Deci nu afectează consumatorul, ci doar lucrătorii care fabrică acel robinet sunt expuși. De aceea, deci trebuie să Uh, întărim în continuare nivelul de protecție de care beneficiază lucrătorii în procesul de autorizare. Deci, scopul RICI este să uh, dea la o parte substanțele cele mai uh, periculoase. În orice caz, am toată încrederea spunând deci că Uh, RICI uh, se străduiește să îndepărteze deci aceste substanțe cele mai periculoase și uh, este un proces în desfășurare. Credem că efectiv ne aducem o contribuție importantă la acest scop de atingerea unui mediu fără produse toxice. În orice caz, chiar într-un, și într-un context legislativ câteodată dificil, RICI este un instrument foarte important și are rezultate palpabile. Cu toate astea, n-ar trebui nici să fim prea mulțumiți de noi înșine, pentru că uh, e adevărat, pentru în ochii multor, acest proces este încă prea lent. Deci, încă de la începutul anului viitor vom um, face un bilanț a situației noastre față de angajamentele luate pentru 2020, într-o întrunire comună cu Comisia și cu statele membre, dorim să identificăm acele zone în care trebuie să ne reconcentrăm eforturile pentru a avea un impact mai semnificativ. De asemenea, ne pregătim și pentru o evaluare a primilor 5 uh, ani de activitate a RICI, care va deci, uh, participa la evaluarea Comisiei Generală în 2017. Împreună putem eficientiza și mai bine sistemul RICI. În orice caz, vă vom ține la curent privind rezultatele. Iar acum, dacă Ehm, dați voie, țin să reamintesc și recunoștința ehm, noastră pentru sprijinul deosebit pe care Comisia Envini l-a acordat de-a lungul anilor și țin să-i mulțumesc și persoanele de contact, doamna Girling. Pentru că, ehm, în mod clar, sistemul RIC este un efort făcut în echipă și cred că am demonstrat că putem coopera bine și uh, Eh, noi agenția și statele membre și Comisia Europeană și Comisia dumneavoastră și toate părțile interesate și până la urmă eh, zecile de mii de companii care practic folosesc acum sistemul RICI. Iar acum aș vrea să trec mai departe, să mă refer la uh, fructele care decurg din uh, folosirea RICI. Pentru că principala schimbare în sistemul RICI a fost inversarea sarcinei probei. Uh, practică este acea cerință pentru companii să uh, partajeze datele, este și un mai bun management al uh, riscului și practic se ajunge la această înființare a cei mai mari în uh, baze de date privind substanțele chimice din Europa. Fiecare dintre aceste aspecte a dat roade. Astăzi însă vreau să mă concentrez doar pe un aspect, pe baza de date online. Vreau să vă arăt ceva. Este o carte poștală și vă încurajez să luați câte una fiecare înainte de a pleca din sală. Practic, această carte poștală este primul semn asupra, asupra acestei schimbări, acestei revoluții pe care o introduce RIC și baza de date. Mai simplu spus, actualmente baza de date uh, oferă deci informații privind peste 120.000 de substanțe chimice. Uh, Uh, informație disponibilă online, în mod gratuit și accesibilă oricui. Deci aceste date includ informații privind uh, fiecare substanță împreună cu rezumatele studiilor științifice și privind studiile de impact asupra oamenilor și asupra mediului. Este cea mai mare uh, bază de date de acest tip și este actualizată în fiecare zi. Deci, eh, practic, pe măsură ce companiile lucrează și depun noi cereri de înregistrare, baza de date este actualizată. Este utilă eh, mediului academic, eh, industriei și consumatorilor în general. Pentru că și persoanele care pur și simplu doresc să afle ceva despre o substanță chimică, vor, chiar dacă nu dispun de, de cunoștințe științifice, pot găsi, deci, informațiile utile. Și credem de aceea că uh, această bază de date are un potențial foarte mare. Practic, datele sunt structurate în trei niveluri de complexitate, în așa fel încât cât mai multe persoane se pot, se poată folosi bază de date. Primul nivel pe care îl numim acesta carte poștală informativă, după cum vedeți aici pe această carte poștală, practic aici se oferă informația de bază. Acest cel gen de informație care ne-ar fi util în viața de cu zi, uh, mie, dumneavoastră, consumatorului în general. Următorul nivel deja adaugă uh, mai multe detalii. Și, în, în fine, al treilea și ultim nivel este acela unde oamenii de știință pot găsi absolut toate datele disponibile în acest moment. De ce insist pe a, acest aspect? Pentru că uh, prin uh, acest proces de a face mai accesibile datele, practic noi capitalizăm unul dintre cele mai uh, utile roade ale regulamentului RICI, accesul la date, pentru că vorbim aici despre uh, o investiție foarte importantă în favoarea industriilor chimice și metalurgice în Europa și este în interesul nostru col- colectiv. Le putem gândi și la utilitatea pe care o are tot acest sistem asupra uh, cercetării academice, industriale, în ce privește uh, inovațiile în industrie, pentru îmbunătățirea sănătății lucrătorilor, protecția consumatorilor și toate, la toate aceste aspecte contribuie aceste date. Pentru că oricum noi suntem convinși că uh, și companiile vor folosi aceste date tocmai pentru a, a se conforma mai bine cu obligațiile lor de mediu și de siguranță. Practic, toată lumea va putea uh, să evolueze într-un mediu mai sigur și mai sănătos. Și Până la urmă, asta va stimula și o uh, această tendință pe piață de a uh, favoriza produse mai verzi, mai sănătoase. Și dumneavoastră puteți juca un rol foarte important în această revoluție. Puneți-vă întrebarea când veți adopta noi legislații privind mediul, și anume, pot uh, accesul la date și evaluările de risc deja disponibile prin RICI pot fi folosite și în cadrul uh, elaborării de noi reglementări. Spre exemplu, schimbările legislative când vorbim despre calitatea apei, calitatea aerului sau siguranța la locul de muncă. Se prea poate ca, în general, uh, sectoarele industriale sau autoritățile să poată deja folosi aceste informații disponibile prin RICI pentru, uh, în procesul de elaborare a noi legislații. În cele din urmă vă spuneam că vreau să fac un bilanț succint al situației prezente. Sigur, deci e doar un instantaneu, nu pot include aici toate detaliile, dar am câteva imagini la care doresc să mă refer. Vorbim despre gestiunea uh, legat legate de pe substanțe cele mai periculoase, limitarea testării pe animale când nu este necesar și progresele înregistrate um, pe marginea substanțelor biocide. Uh, în primul rând, subiectul cel mai important, așa cum spuneam și mai devreme, conform obiectivelor pentru 2020, am făcut alegerea uh, conștientă de a ne concentra pe, uh, în acest an pe substanțele cu, mm, cu cel mai mare grad de risc. Și mm, vom selecta de aici un anumit număr de dosare care să fie analizate în detaliu. Deci și împreună cu statele membre vom lua măsurile um, cele mai potrivite pentru gestionarea riscului. După cum știți, uh, calitatea datelor oferite de industrie a fost uneori un subiect de preocupare în trecut, dar uh, în momentul de față situația se îmbunătățește. În orice caz, când vorbim despre substanțele cele mai importante, rămân două teme de îngrijorare majoră, uh, materialele, nanomaterialele și perturbatorii endocrinieni. V-am vorbit despre asta și uh, anul trecut și în anii dinainte, dar iarăși trebuie să mă refer din nou la această temă și în acest an, pentru că da, continuăm să analizăm dosare pentru producerea și utilizarea uh, nanomaterialelor. Uh, cerem informații suplimentare de, de fiecare dată când avem dovezi că impactul nanomaterialelor este uh, suficient de mare pentru a um, suscita o îngrijorare. Trebuie să vă spun că de cele mai multe ori cererea noastră de informații suplimentare a fost respinsă de către companii Spre exemplu, uh, în momentul de față, 5% din deciziile noastre de verificare au fost contestate, dar uh, acest uh, procent crește la 40% când vorbim despre dosare legate de nanomateriale. Asta ce înseamnă că, de fapt, decizia rămâne suspendată, tot procesul este întrerupt. Asta înseamnă că deci, companiile nu pot fi obligate să dea curs solicitării noastre și nu putem practic să evaluăm suficient de bine impactul nanomaterialelor și sunt extrem de îngrijorat de faptul că companiile practic contestă dreptul RICI de a se ocupa de nanomaterial. Deci, repet, speranța mea exprimată și anul trecut. Comisia să obțină cât de repede un acord pe această temă, în așa fel încât să putem implementa eficient RICI. Dar la fel se întâmplă și cu perturbatorii uh, endocrinieni, pentru că, da, folosim uh, criteriile oferite de către OMS, dar ar fi pentru toată lumea mai simplu și mai clar dacă am dispune de niște criterii stabilite la nivelul Uniunii Europene pentru acest grup de substanțe de maximă îngrijorare. În, uh, sigur, știm cu toții că există o cerere în creștere de informații din partea noastră față de companii și știm că um, și următoarea dată limită de înregistrare în 2018 va afecta um, mult companiile mici, IMM-urile, dar sigur, și noi, ca și orice altă autoritate de reglementare pragmatică, facem tot ce putem pentru a facilita pașii de urmat pentru, pentru companii. Deci încercăm să uh, avem instrumente de lucru specifice pentru fiecare sector industrial și de asemenea punem la dispoziție pe site-ul nostru cât mai multe materiale informative, în mai multe limbi pe site-ul nostru, sigur, dar știm că nu e ușor pentru companiile mici, pentru IMM-uri. Dar în orice caz, noi încercăm să oferim un sistem clar, servicii eficiente, ca să îi ajutăm să-și îndeplinească obligații într-un mod cât mai simplu cu putință. Chiar în acest moment, 50 dintre colegii mei sunt în deplasare, în vizită de lucru, în 40 de IMM-uri din 13 țări diferite. Asta tocmai pentru a vedea la fața locului cum se desfășoară din punctul lor de vedere procesul și încercăm să înțelegem cum îi putem ajuta mai bine. În al treilea rând, ă, această nevoie de a reduce recursul la testele pe animale vii. Deci, ă, noi vedem că există și de partea companiilor o tendință în acest sens și este binevenită și suntem încurajați și de către părțile interesate și de ombudsmanul european și facem tot ce ne stă în putere pentru a garanta că alternativele disponibile sunt luate în considerare încă de la începutul procesului, înainte să ni se propună niște teste pe animale. Și anul viitor vom face uh, și mai multe eforturi în acest sens împreună cu uh, părțile interesate să încurajăm companiile să utilizeze complet toate alternativele disponibile, inclusiv metodele de evaluare uh, bazate pe modele uh, computerizate. De asemenea, continuăm să lucrăm și la găsirea unor noi alternative acceptabile față de testele pe animale care să poată fi folosite pentru, de companii și pentru noua dată limită de înregistrare în 2018. În cele din urmă, anul trecut, uh, vă spuneam uh, despre îngrijorările noastre pe marginea biocidelor. În momentul de față, în ciuda tuturor provocărilor, facem progrese. Există aproximativ 500 uh, de companii pe acea listă care le autorizează să producă și să pună uh, în circulație acele produse biocide. Am uh, primit deja primele 11 cereri uh, la nivel de Uniune de autorizare, de comercializare și țin să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru tot sprijinul de care ne-am bucurat în acest sens. Dar știți că, din păcate, și în 2016 riscăm să avem și mai puțin personal și, practic, cererile de autorizare vor fi în creștere. Deci, fac apel din nou la dumneavoastră ca să ne sprijiniți să avem personal suficient pentru a putea procesa uh, toate aceste cereri din partea industriei. Practic avem nevoie să, să putem răspunde acestor nevoi ale industriei și să le asigur, uh, asigurăm că pot avea încredere în capacitățile noastre. Noi contribuim practic la uh, existența lor pe piață. Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați eurodeputați, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia oferită de a avea acest schimb de opinii Sper că aceste informații sunt utile și sper să avem și mai des ocazia de a discuta toate aceste teme împreună. În orice caz, uh, eu însumi și echipa mea uh, suntem la dispoziția dumneavoastră prin telefon, e-mail, nu contează. Încă o dată mulțumesc pentru atenție. Aștept întrebările dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumim. Așa cum știți, Ne-am ocupat de planul de stabilire a agenției și am cerut Comisiei de Bugete să sprijine foarte mult pe plan bugetar agenția dumneavoastră, pentru că știm foarte bine că e nevoie de mai multe resurse pentru a face față misiunilor dumneavoastră suplimentare. Putem acum să începem dezbaterea și dau cuvântul doamnei Gărlin, care este persoana noastră de contact. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Danser. Am auzit multe lucruri în timpul uh, prezentării dumneavoastră și deja ați răspuns la multe dintre întrebările pe care le aveam, dar mi-au mai rămas câteva uh, întrebări. știți că exista acest termen limită 2008 uh, și acțiunile de care era nevoie pentru a conștientiza pe um, utilizatori um, și să facem în așa fel încât um, mai ales micile companii să fie uh, la curent de obligațiile care le revin până în 2000. 2018. Mie mi se pare că aceste campanii de informare și conștientizare um, sunt cumva în întârziere. Știu că și dumneavoastră vă pasă de felul în care este transmis mesajul. Să nu uităm că din 2011 aceste companii mici vor avea aceste obligații de îndeplinit și cum putem face uh, Uh, ca să-i ajutăm, pentru că noi nu vrem să îi uh, pedepsim în vreun fel, din potrivă vrem să îi încurajăm să-și respecte obligațiile legale. Vreau să mai menționez hotărârile judecătorești și mai ales hotărârea judecătorească recentă de mm, luna trecută în ce privește um, componentele SGBS. Știu că va trebui să analizați procentele uh, din produsele finite, um, procentele aferente uh, pondere acestor componente în produsul finit, ceea ce este o, o misiune suplimentară și o povară suplimentară pentru agenția dumneavoastră. Dacă ați putea să ne dați informații recente în această privință, v-aș fi recunoscătoare. Și o întrebare uh, acum de natură mai generală, apropo de negocierile uh, TTIP. Știți că toate comisiile discută despre aceste negocieri uh, încă de anul trecut. Uh, această aliniere a mm, legislației și a reglementării este una dintre um, întrebările cele mai care suscită cele mai multe divergențe și una dintre chestiuni cele mai spinoase. Reglementarea este diferită în Europa și în Statele Unite ale Americii. Nu aș spune că una dintre ele este mai bună decât cealaltă, dar oricum există diferențe. Vreau să știu dacă echipa de negociere europeană a consultat agenția dumneavoastră în această privință, pentru că dumneavoastră sunteți uh, gardianul um, angajamentelor pe care și le-a luat uh, Europa în ceea ce privește mm, substanțele chimice și uh, prezervarea unui mediu uh, fără substanțe toxice. Mulțumim. Nu știu dacă mai dorește altcineva să adreseze întrebări. Doamna Grostet? Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule director executiv, pentru faptul că putem să avem acest schimb de opinie cu dumneavoastră. V-am ascultat cu interes intervenția și știu că mai rămân multe semne de întrebare în ce privește nanoparticolele și perturbatorii endocrinieni subiecte foarte importante pentru comisia noastră. Revin și eu la acest termen limită, anul 2018, în ce privește înregistrarea acestor uh, volume mici de unidaton. O provocare uriașă pentru companiile mici, dar nu numai. Vreau să vorbesc despre producătorii de uleiuri esențiale. Mulți dintre ei își desfășoară activitatea în circumscripția mea electorală. Foarte mult timp ei au refuzat să considere că lavanda este un produs chimic. Datorită discuțiilor, ei au înțeles de ce era nevoie să respecte reglementările europene în domeniu. Și vreau să vă adresez mulțumiri, deoarece știu că în ultimele 18 luni reprezentanții industriei și ai filierei agricole au beneficiat de uh, schimburi rodnice de opinii cu agenția dumneavoastră și chiar și cu reprezentanții Comisiei Europene și s-au realizat progrese importante. Majoritatea actorilor implicați au salutat uh, felul în care agenția dumneavoastră se implică în aceste, de în aceste discuții și au recunoscut că um, ați plecat urechea la solicitările lor și ați făcut în așa fel încât să se găsească un cadru adaptat acestui sector economic care uh, nu reușea să facă față acestor reglementări utile, dar foarte complexe. Deci vă mulțumesc frumos pentru aceste eforturi pe care le-ați depus, pentru progresele obținute și vă rog frumos să îmi confirmați și dumneavoastră că aceste lucrări au dat roade și să-mi spuneți care va fi impactul um, asupra discuțiilor cu alte sectoare din um, Europa. Mulțumim, uh, doamnă Grostec, și vă mulțumesc și pentru întrebarea dumneavoastră despre uleiurile esențiale și pentru mine mm, este o întrebare pertinentă pentru că și în circumscripția mea electorală există mulți producători de uleiuri esențiale care sunt folosite uh, la fabricarea de parfumuri deci mă interesează foarte mult răspunsul. Acum, doamna Amelia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru prezentare și pentru uh, ce ne-ați spus despre uh, munca la agenția dumneavoastră. Eu sunt de un an în Parlament și poate că astfel îmi veți înțelege și întrebarea. Uh, Mă interesează foarte mult modul de lucru al dumneavoastră atunci când evaluați substanțe în funcție de efectele toxice. Cum procedați? Colaborați cu oameni de știință? Um, mă gândesc uh, la EFSA, de exemplu, colaborați și cu ei. Uh, mă interesează cum se petrec uh, schimburile de opinii științifice și astfel, dacă mi-ați da aceste informații, aș putea să înțeleg mai bine cum funcționează agenția dumneavoastră. Uh, ce se întâmplă cu uh, schimbările legate de aceste substanțe chimice de-a lungul timpului? Lucrați cu oameni de știință și cum procedați exact? Thank you very much. And now Mr. Balzo. Domnul Balzo, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte de pe data de 1 septembrie, întreprinderile care comercializează produse biocide trebuie să beneficieze de o autorizație pentru produsele pe care le comercializează și trebuie să înregistreze um, datele într-o bază de date. În ceea ce privește iodul, știu că um, această substanță a fost supusă atenției uh, a consorțiului ARG. Atunci când Um, cineva dorește informații despre iod, acum este obligat să plătească o sumă acestui consorțiu ARG. Însă, um, nu e normal să se întâmple așa, deoarece trebuie să îndeplinești niște criterii pentru a avea acces la aceste informații și pentru a le putea uh, cumpăra. Credem că se face o denaturare a condițiilor de concurență din cauza acestei uh, întreprinderi, din cauza acestui consorțiu. Cum se poate să se întâmple așa ceva cu un produs precum iodul, care nici măcar nu este fabricat în Uniunea Europeană? De ce este nevoie să se plătească o taxă către acest consorțiu? Cum putem uh, evităm ca IMM-urile să fie penalizate de această situație? Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului uh, director Danser. Anu, nu, scuze. Poate că e bine să dăm mai întâi cuvântul comisiei. Domnul Berend. ca să poată să uh, comenteze prezentarea domnului Denser și apoi o să dăm cuvântul domnului director. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și membrii comisiei dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Dansar pentru prezentare. În ansamblu, suntem de acord cu majoritatea punctelor pe care dumnealui le-a prezentat. Aș vrea, dacă îmi dați voie, să reacționez la câteva dintre ele. Dumnealui a subliniat uh, mult cât de multe eforturi se depun pentru autorizare. E adevărat însă că multe dintre substanțele care se află pe listă încă uh, Uh, nu au făcut obiectul unei cereri de autorizație și cred că până la urmă e foarte bine că se întâmplă așa, pentru că scopul final este ca multe dintre aceste substanțe toxice să fie scoase din uz. Faptul că anumite substanțe nu mai sunt uh, incluse în articolele finale uh, pune probleme comisiei pentru că uh, noi primim solicitări de la foarte multe comisii care încă folosesc aceste substanțe în Uniunea Europeană și consideră că um, sunt expuse unui dezavantaj față de companii din țări terțe care încă pot să folosească aceste substanțe. Și um, produsele finite care sunt importate în Uniunea Europeană conțin substanțele cu pricina când uh, provin din uh, acele state terțe. și se stipulează că anumite măsuri de gestionare a riscurilor poate că ar fi um, la locul de muncă ar fi o soluție mai adecvată decât um, interzicerea um, acelor uh, substanțe. Uh, utilitatea înregistrărilor este poate principala realizare a agenției și ne alăturăm și noi vocea um, domnului director ca să lansăm un apel tuturor companiilor pentru a se continua aceste înregistrări de fiecare dată când este nevoie de ele. În ceea ce privește nanomaterialele, da, Comisia lucrează intens la finalizarea evaluării de impact pentru a pregăti o propunere de amendare a anexelor la regulamentul RICI privitor la nanomateriale tocmai ca să clarificăm toate aspectele pe care le-a menționat domnul Danser, nu este deloc o muncă ușoară mm, această evaluare de impact, pentru că trebuie să ținem cont de nevoia de mai multe informații și de mai multă transparență, dar și de costul pe care îl presupune pentru companii, uh, pentru că este vorba despre uh, un domeniu complet nou iar costul este cu atât mai mare pentru IMM-uri. Sperăm să terminăm această evaluare de impact până la sfârșitul anului și să putem să prezentăm propunerea de revizuire cât mai repede cu putință. În ce privește perturbatorii endocrinieni, uh, cred că colegii mei de la DG Sante deja au dat explicații pentru că ei sunt cei care conduc aceste lucrări. Ei încearcă să termine lista criteriilor uh, pentru a defini perturbatorii endocrinieni, iar în ceea ce privește uh, RIC, să știți că aceste substanțe nu sunt trecute cu vederea. De fapt, mai multe dintre substanțele din anexele RIC uh, uh, îndeplinesc deja aceste criterii pentru a fi considerate perturbatoare endocrinieni și sunt incluse pe listă. E vorba și despre substanțe care au influență asupra reproducerii și și acestea vor ajunge pe lista perturbatorilor endocrinieni. E um, adevărat că noi am lansat acest uh, program de a trimite oameni pe teren, mai ales uh, în întreprindere mici și mijlocii, ca să ne dăm seama exact cum uh, se desfășoară activitatea lor și să ne dăm seama de problemele lor reale. Direcția mea generală sprijină în continuare acest program pentru că ne dorim să permitem companiilor să se conformeze cu legislația și um, pe viitor vom face tot ce, stăm, tot ce ne stă în putință pentru a reduce testarea pe animale și pentru a obține informații despre efectele substanțelor chimice fără a mai fi nevoie să le testăm pe animale. Vreau să uh, răspund la o întrebare a doamnei Gerling în ce privește TTIP. Pot să-i garantez că um, ținem legătura cu ECA și consultăm cât se poate de des uh, Uh, apropo de negocierile TTIP, chiar și azi dimineață am trimis întrebări colegilor de la agenție unde vorbeam de clasificarea substanțelor și avem nevoie de o contribuție de la agenție în discuțiile cu partenerii americani. Deci să știți că îi consultăm uh, um, în mod uh, regulat. Mulțumesc și acum domnul Dansert aveți cuvântul ca să puteți răspunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ce privește termenul limită, anul 2018, prima întrebare a doamnei Gerling, dumnei ei vorbește despre acești utilizatori de la uh, capătul um, lanțului, s-ar putea să Um, ca uneori uh, companiile să nu înțeleagă ce uh, rol ocupă. Uneori se cred utilizatori uh, la capătul ciclului și că nu au nevoie să se supună acestei um, proceduri de înregistrare, dar de fapt se înșală și atunci noi încercăm să intrăm în contact cu cât mai mulți dintre ei, inclusiv cu companiile care sunt importatoare de produse chimice, ca să înțeleagă că dacă doresc să-și desfășoare activitatea și pe viitor, uh, atunci trebuie să se înregistreze. Altfel, trebuie să se abțină în a participa. Acesta este un element. Acești utilizatori mai au și alte obligații și um, griji din cauza um, faptului că în curând le se expiră termenul. Dacă cumpără multe produse chimice în cantități mici, s-ar putea ca acestea să nu mai poată fi înregistrate la timp. Și atunci vor pierde posibilitatea de a continua să fabrice produse finite care uh, conțin aceste uh, substanțe chimice. Deci nu vor mai putea să fabrice produsele cu aceeași uh, um, componență. Noi verificăm intențiile pe care le au uh, um, furnizorii de substanțe chimice în mod constant. Iar utilizatorii de la capătul, de la sfârșitul ciclului, au această obligație de a furniza uh, fișele cu datele tehnice pentru produsele pe care le fabrică sau le importă și noi cooperăm cu toți acești utilizatori astfel încât să ne asigurăm că avem toate fișele acestor produse și le spunem că odată ce au primit uh, fișele cu datele de siguranță pentru um, materiile prime, care sunt substanțe um, chimice achiziționate în volum suficient de mare, ei trebuie să elaboreze uh, fișele tehnice cu datele de siguranță pentru amestecuri și pentru produsele finite. A existat o dispută între un grup de state membre și un alt grup de state membre și comisie privitor la felul în care trebuia interpretat acel uh, uh, prag de 0,1%. Dacă uh, viza um, procentul total din um, amestec sau procentul pentru fiecare produs. Și curtea a hotărât că era vorba despre un procent din fiecare um, um ingredient și Noi suntem convinși că chiar așa stau lucrurile și am confirmat că vom revizui liniile de orientare și vom aplica o procedură accelerată, astfel încât să putem să punem în aplicare această hotărâre judecătorească. Vom avea o întâlnire și cu autoritățile de aplicare, autoritățile care se ocupă de aplicarea legii, ca să ne asigurăm de faptul că există acum o armonizare a, a interpretării acestui articol. Aici vorbim oricum despre obligația ce revine statelor membre. Noi acordăm sprijin autorităților uh, însăcinate cu aplicarea legii, dar până la urmă depinde doar de ele să verifice în porturi, prin intermediul controalelor și prin alte mijloace, dacă um, angrosiștii și uh, retailerii țin cont de prevederile acestui articol și că nu se importă nicio substanță periculoasă, o substanță de pe lista noastră, uh, într-un procent mai mare de 0,1%. În ce privește TTIP, așa cum a confirmat și colegul de la comisie, um, purtăm un dialog în, structurat și în mod regulat, dar uh, vreau să insist asupra faptului că noi nu participăm la negocieri. Răspundem doar la întrebări. for further collaboration. Și răspundem și la ideile de colaborare cu omologii americani. O colaborare pe care o avem pe baza unui memorandum de înțelegere cu Statele Unite și cu autoritatea omologă de acolo. În ceea ce privește întrebarea domnului Grostet, legată de producătorii de uleiuri esențiale, Doresc să-i mulțumesc doamnei Grostet pentru că înțelege că am făcut mari eforturi în ultimele luni ca să ne asigurăm că cerințele din cadrul RICI în ceea ce privește înregistrările în, de tip Next in Line sunt înțelese uh, și respectate. Putem oferi asistență producătorilor uh, și împreună cu ei putem să realizăm orientări uh, privind acest sector ca să vedem cum se poate implementa cel mai bine RICI în acest sector. Am participat și eu la ultimele discuții uh, masă rotundă de la GRAS foarte recent și pot să confirm că am ajuns la un acord în ceea ce privește aceste substanțe de tip UVCV, substanțe cu compoziție variabilă și identificarea lor. Există acum un ghid pe care îl menționăm și pe pagina noastră de internet și ne-am uh, luat angajamentul de a traduce acest document și în limbile statelor care au producători similari cu obligații similare pentru ca și aceștia să beneficieze de ce se face în Franța, pentru că sigur că documentele sunt în limba franceză. se lucrează în continuare și la uh, efectele ecotoxice ale substanțelor. Am identificat ce mai trebuie făcut și sperăm ca până în primăvara viitoare toate documentele necesare să fie disponibile pentru ca producătorii să poată lucra la REACH în mod proporționat. Am luat notă și de numărul de dosare care, care trebuie înregistrate și înțelegem mai bine munca care trebuie depusă. În legătură cu solicitarea doamnei Meyers de a explica cum examinăm în practică efectele substanțelor și cum ne corelăm metodologia cu uh, evoluția din domeniul științific. Aș dori să subliniez încă o dată că RICH modifică sarcina probei în așa fel încât uh, momentan întreprinderile trebuie să demonstreze, conform Rich, că substanțele lor sunt sigure, ceea ce înseamnă că trebuie să uh, facă studiile necesare pentru a oferi uh, uh informații despre caracteristicile substanțelor. Apoi aceste informații sunt depuse în dosarul de înregistrare, pe care îl examinăm în cadrul unui proces numit evaluare. Așadar, Rich prevede că trebuie examinate cel puțin 5% din înregistrări uh, în baza calității informațiilor uh, furnizate. Atunci când uh, selectăm un dosar pentru evaluare, îl revizuim și uh, analizăm dacă pe plan calitativ respectă cerințele de informare ale Reach. Dacă nu, atunci emitem o decizie de verificare a conformității pentru a solicita informații suplimentare de la uh, cei care au înregistrat acea substanță. Această decizie este apoi uh, trimisă la uh, registratură și uh, este trimisă și persoanei care a, întreprinderii care a depus înregistrarea și comitetelor din statele membre care revizuiesc aceste decizii brute. E foarte important ca evoluția a ceea ce înseamnă o informație acceptabilă să fie actualizat, fie prin uh, revizuirea anexelor RICH, ceea ce face Comisia, sau prin revizuirea orientărilor, unde se explică um, întreprinderilor ce fel de informații sunt luate în calcul. Și suntem în uh, legătură permanentă cu um, evoluția metodelor de testare. Acesta este un element uh, foarte important de uh, înțeles și, uh, de asemenea, evoluția științifică este luată în calcul în caz de aprobarea unor noi metode de testare care ar putea înlocui, de exemplu, testele non-animale. În ceea ce privește ECA, noi am uh, adoptat uh, patru, provocări, patru priorități strategice pentru viitor, dintre care una este o provocare, chiar aceasta la care vă referați, și uh, ceea ce înseamnă că trebuie să colaborăm cu statele membre și cu Comisia pe acest plan, să ne asigurăm că acceptarea reglementativă a noilor metode de testare și evoluțiile paradigmei științifice sunt luate în calcul. Dacă am înțeles uh, bine următoarea întrebare, vă referați la uh, bio la biocide, la regulamentul produselor biocide este unul dintre cele patru regulamente de care ne ocupăm ca să prezint contextul, uh, regulamentul este finanțat din diferite linii bugetare, așadar trebuie să ne asigurăm că veniturile colectate din biocide sunt folosite pentru biocide și pentru RICH. Deci avem o separare în munca noastră în ceea ce privește biocidele. S-a pus o întrebare privind uh, partajarea datelor privind eu, uh, eu, privind iodul. Uh, programul de revizuire este încă în curs, ceea ce înseamnă că um, o anume companie este autorul principal al înregistrării sau principala companie care aduce uh, acest iod pe piață și se prevede ca furnizorii alternativi să se asigure că uh, sunt uh, informați în uh, timp util. În ceea ce privește partajarea datelor, Comisia a furnizat uh, orientări privind partajarea datelor și a costurilor pe piața biocidelor între deținătorii datelor și cei care au nevoie de date. Și aici, de asemenea, se aplică principiul non-discriminării și al proporționalității. Avem uh, misiuni similare în ceea ce privește intervenirea în uh, litigii bazate pe partajarea de date, Companiile pot apela la noi în caz că nu se pun de acord pentru partajarea echitabilă a costurilor și apoi trebuie să intervenim dacă se uh, depun astfel de cerere. Nu cred că este niciun litigiu privind iodul uh, și substanțele iodate la momentul actual. Pot să verific și să revin cu informații. V-ați referit și la distorsionarea concurenței respectarea regulilor de concurență nu este de competența noastră, dar dacă o întreprindere consideră că se produce o încălcare a regulilor în acest sens, trebuie să facă apel la instanțele naționale. și eventual să contacteze și Comisia Europeană. Dacă Uniunea Europeană ar putea suporta astfel de costuri, cu siguranță acest element nu este prevăzut de, regulație la, de regulament la momentul uh, acesta. Cam asta ar fi, domnule președinte, cred că am uh, reușit să, răspuns, să răspund la întrebări. Mulțumesc. Thank you very much for your clear hand. Mulțumesc pentru răspunsurile clare. Cred că putem uh, să ne încheiem uh, aici uh, audierea de fapt, schimbul de opinii, nu audierea, cu domnul director uh, agenției uh, ECA și vă mulțumesc uh, pentru disponibilitate, pentru răspunsurile foarte complete la întrebările colegilor. Mulțumesc mult și ne revedem după amiază pentru a continua reuniunea. Acum uh, mai rămânem în sală pentru reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!